dragi colegi, și ne reîntâlnim mâine, joi, 10 martie, la ora 9. De la ora 9 până la ora 13 și apoi de la ora 15 până la ora 17. Ordinea de zi s-a publicată și o găsiți și pe pagina noastră de web. Cu asta am încheiat ședința de astăzi. Vă urez o seară foarte plăcută.